colegi, vă propun să începem uh, ședința, chiar dacă înțeleg că unii dintre colegi vor veni în următoarele minute, pentru că avem programat un vot la ora 10. Suntem la punctul 10 din ordinea de zi, o prezentare al Centrului Comun de Cercetare, a uh, cercetării privind alimentele cu dublă calitate, și dau cuvântul domnului Pavel Ceaian, care va prezenta acest studiu al Centrului de Cerce- Comun de Cercetare. Și după aceea o să avem și o dezbatere. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor uh, deputați, sunt Gian Piero Genoveze, sunt șef de unitate la Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat voi prezenta rezultatele acestui, acestei analize economice privind uh, diferența de compoziție a produselor care par să fie identice. A început în iulie 2018, am primit rezultatele la sfârșitul lui 2019, încă suntem în procesul de validare, iar rezultatele pe care le voi prezenta sunt preliminare. Ele vor fi prezentate și analizate și de grupurile de interese. Studiul complementează, completează studiul anterior care se refera la o campanie de comparație. Raportul acesta a fost prezentat la comisia dumneavoastră în noiembrie anul trecut și arată că într-adevăr sunt o serie întreagă de la 9 până la 20% de produse alimentare care arată diferențe în structura lor, dar care au ambalaje identice sau similare. Pe baza acestei concluzii, față de acest studiu, am făcut o analiză economică. Studiul a fost organizat pentru a vedea ce părere au consumatorii, cât contează aceste diferențe în structură și cât pot ele influența alegerea consumatorului. Am făcut și o analiză orizontală privind macroviera variabilele macroeconomice și diferențierea în ce privește practicile pentru aceste produse. Din perspectiva consumatorului am analizat literatura pentru a vedea care este cadrul teoretic, să vedem ce spune teoria despre acest fenomen și, de asemenea, am mai făcut ceva care e specific, am făcut niște experimente de comportament pentru a testa independent comportamentul consumatorilor când trebuie să hotărască apropo de diferitele produse care par să fie identice, dar care au structuri diferite. Din perspectiva producătorului, nu avem rezultate din punct de vedere empiric, mai ales în ce privește literatura. Deci am încercat să conceptualizăm cadrul ca să înțelegem de ce această industrie, de ce firmele hotărăsc să facă a, acest, să folosească acest gen de practică. Hai să plecăm de la consumatori. Unul din primele lucruri este că sunt diferite teorii abordări teoretice care analizează modul în care un consumator hotărăște care e comportamentul când se află într-o situație de genul acesta, adică produse care au două calități diferite. Din perspectiva teoretică clasică, trebuie să ne gândim nu numai la percepția care stabilește preferința consumatorului, care e foarte importantă, dar și prețul din acest punct de vedere, reacția din partea consumatorului conform acestei teorii poate fi negativ. Dacă versiunea internă a produsului e de calitate mai scăzută, dar și lucrul acesta nu este compensat de un preț mai uh, mic reacția poate fi zero sau pozitivă dacă, de fapt, calitatea este inegală sau poate fi pozitiv dacă versiunea națională e conceput, e văzut ca de o calitate mai mare, dar poate fi și invers de o calitate mai mică, dar un preț mai mic. Iar consumatorul poate să accepte această diferență de calitate. Însă e important să acceptăm ideea că percepția consumatorului este individuală ceea ce face ca impactul să fie heterogen. Preferențele, preferințele depind de diferite dimensiuni care nu țin doar de gustul produsului, ci și de compoziția produsului, ce anume apare pe etichetă, în ce măsură poate fi legat de durabilitate sau de altceva. Fac parte din percepția conform acestei teorii și conform acestui set de preferințe al consumatorului. Dacă ne referim la alte teorii care analizează efectele psihologice asupra consumatorilor, aici vorbim despre o teorie care se numește modelul total al calității alimentelor, trebuie să facem o diferență între semnalele intrinsece și cele extrinsece legate de produs. Semnalele extrinsece eh, se referă la percepția consumatorului, e vorba de caracteristicile organoleptice, culoarea, mirosul și în această listă intră și ingredientele iar pentru cele extrinsece, care conform teoriei sunt chiar mai importante și determină percepția și preferința consumatorului, vorbim de marcă, deci de valoarea pe care o asociază consumatorul cu marca respectivă, țara de origine și, de asemenea, orice fel de semn care să arată că ar fi vorba de înfățișarea exterioară a produsului. Teoria arată că percepția pornește de la semnalele extrinsece și rolul lor este extrem de important. Sunt ca semnale de calitate, adică diferența dintre diferitele uh, produse care aparent au aceeași compoziție. Aici apar calitățile uh, reale care sunt influență de, sunt influențate de semnalele extrinsece. Și mai există o parte importantă și anume conștientizarea și informațiile pe care le au consumatorii despre produse. Dacă consumatorii au informații suplimentare, pentru că, de exemplu, fac cumpărături în străinătate și compară produsele din experiență sau informații din presă sau din contactele sociale, atunci pot să aibă percepții privind faptul că există o anumită înșelăciune la mijloc, o minciună. Iar reacția consumatorului poate fi de mai multe feluri. Fie nu reacționează, fie nu mai cumpără produsul respectiv pe termen scurt sau pe termen lung. Și acum să vedem aspecte legate de producător, literatura teoretică privind diferența de compoziție a acestor produse nu există. Deci pentru a face o analiză conceptuală, într-un cadru conceptual, am plecat de la teoriile de scoatere pe piață, de comercializare și teoriile industriei și anume vorbim de heterogenitatea spațială a preferințelor consumatorului, factorii de producție, concurența și reglementările regle locale sau politicile care pot să afecteze piața locală, comercializarea locală a produselor. Iată un grafic care se bazează pe rezultatele din anexa documentului de care vorbeam și care a fost prezentat anul trecut, ca să înțelegem care este opinia firmelor și ce susțin aceste firme în momentul în care s-au identificat aceste diferențe între produse. Este punctul de vedere al firmelor, dar ele confirmă faptul că uh, reglementările naționale, preferințele consumatorilor și factorii de producție sunt factori importanți care duc la diferențierea referitoare la conținutul produsului. Dacă analizăm comportamentul producătorilor din perspectiva organizațiilor din industrie, putem să facem o distinție între două situații. Când piețele sunt separate și când piețele nu sunt separate. Când piețele sunt separate, firmele fac această discriminare a compoziției produselor pentru că încerc să maximizeze produsele și uh, profitul vor să facă diferențiere între produse ținând cont de cerere. A doua situație s-ar putea să adapteze calitatea peste toate piețele ca reacție strategică ca o limitare la capacitatea lor de a trece la o discriminare a prețului. Singura modalitate în care se pot diferenția produsele se referă la diferența de calitate, ci o practică care ține cont de ideea maximizării profiturilor. Dacă piețele nu sunt separate, atunci calitatea dublă poate să apară pentru a restabili capacitatea firmelor de a face diferențe de preț între piețe. Asta e o posibilitate teoretică. Iar din perspectiva analizei de marketing, există mai multe strategii pe care le poate folosi o firmă sau o multinațională. Strategiile sunt globale, înseamnă standardizarea produselor, una dintre ele și alta se referă la adaptarea și localizarea produselor la condițiile locale. Cu alte cuvinte, dacă se combină aceste două strategii, se ajunge la o strategie hibridă, ceea ce implică diferențierea compoziției produsului. Cu alte cuvinte, în concluzie, din perspectiva producătorilor, atât literatura, uh, literatura arată că există această diferență în compoziție și poate fi considerată ca strategia optimă pentru a-și maximiza profiturilor. Firma, firma adaptează compoziția astfel încât să ofere uh, variații naționale în funcție de condițiile pieței și în funcție de capacitatea firmei de a folosi diferențele și separarea piețelor. Puterea pe piața firmei sau multinaționale joacă de asemenea un rol. Cu cât e mai mare rolul pe piață, cu cât e mai mare cota de piață a firmei, cu atât e mai mare această practică. Din perspectiva consumatorului, să vedem experimentele pe care le-am făcut, experimente independente ca să înțelegem mai bine reacția consumatorului față de aceste produse cu calitate dublă. Am făcut două experimente similare, unul într-un laborator și altul pe internet. Experimentul se bazează pe o serie de produse care au fost deja menționate în raportul precedent al Centrului Comun de Cercetare. Aveți lista aici din motive de timp și de resurse am ales șase țări, Germania, Ungaria, Lituania, Spania, România și Suedia. Și pentru fiecare din aceste țări am avut uh, 1500 de participanți. Asta este eșantionul de bază pentru studiu pe care l-am făcut și pentru a vedea comportamentul lor. În experimentul de laborator, produsele sunt uh, alese pentru că n-am putut să folosim produse prelucrate în laborator. Ce se întâmplă? Se întâmplă că îi putem ruga pe oameni să guste produsele, lucru care este extrem de important pentru percepția calității. Nu puteam să propunem produse care sunt prelucrate, gătite în timpul la procedurii la laborator. Și am uh, folosit uh, un număr mai mic de participanți, un eșantion de 500 de persoane pe, pe țară. Ce s-a întâmplat în acestor două experimente? Consumatorul uh, a avut diverse informații despre produse, diverse categorii de produse au fost folosite, diverse prețuri și astfel au putut, în anumite cazuri, să-și spună părerea. De multe ori testul a fost orb, adică nu s-a știut care este marca și producătorii, participanții au ales produsul preferat. În timpul experimentului am folosit două întrebări, subîntrebări importante. Am prezentat informația despre produs, dar n-am spus uh, din ce țară provine produsul respectiv, în ce țară a fost fabricat produsul respectiv sau care este destinația produsului respectiv. Și alta, am uh, spus informații și am spus pentru ce produs, cărei țări este destinat produsul. Iată rezultatele experimentului uh, online, trebuie văzute imediat în stânga fără a se informa care este țara de destinație, în majoritatea cazurilor apare o indiferență față de aceste produse, deci nu se face diferență între produse. Fără această informație, consumatorii nu sunt indiferenți, nu apar rezultate semnificative, nu există niciun fel de structură geografică a alegerilor față de informațiile pe care le aveau despre produse. Dar când se știe care este țara de destinație, vedem imediat rezultate total diferite. Majoritatea persoanelor hotărăsc că produsele interne sau produsele neinterne sunt mai bune de cei hotărăsc uh, și aleg în felul acesta. Preferința lor se bazează pe ceea ce am numit mai, depa, mai devreme informații extrinsece, semnale extrinsece. În ce privește experimentul în laborator, avem uh, situații similare. Întrebarea este următoarea când avem informații despre țara de destinație, întrebarea e dacă consumatorul preferă produsele interne sau cele neinterne. La experimentul online am putut să facem această diferență semnificativă. N-am, n-am făcut această diferență, iar la experimentul în laborator se preferă produsele interne. care sunt marile concluzii ale acestei, acestui test. Dacă consumatorii nu sunt informați uh, care este țara de destinație a produsului, în majoritatea cazurilor nu aleg, nu fac diferență între versiuni, atât la laborator cât și online. Nu există structură geografică evidentă pentru preferința lor. În momentul în care consumatorii știu care este țara de destinație a produsului, atunci majoritatea caselor preferă una dintre versiuni fie cea internă, fie cea neinternă. Nu există o preferință clară pentru produsul uh, intern sau neintern pentru experimentul online și se preferă versiunea uh, internă în experimentul de laborator. Ultima parte a studiului analizează uh, chestiuni orizontale care pot influența alegerea și apariția diferențelor legate de compoziția diferită a unor produse aparent similare. Am făcut o analiză econometrică, am uh, împerecheat rezultatele studiului precedent uh, al centrului din cum ar fi niște factori care țin de consum, PIB-ul per capita, indexul dietetic, indexul de atitudine, prețul sau alți factori de producție, limba oficială, graniță, distanță, mm, mărimea firmei și numărul de ingrediente folosite. Vreau să clarific două lucruri. Indexul dietetic uh, este un index creat uh, în funcție de consumul per capita uh, și a analizat grupurile de alimente. E un fel de proxy, dacă vreți, un fel de procură sau care arată, dacă vreți, preferințele pe toată țara. Indexul de atitudine vrea să surprindă diferențele la nivelul țării în ceea ce privește atitudinea. Variabila include cât de importante sunt tradițiile într-o țară pentru consumator sau pentru a consuma un aliment sau nu, ceea ce afectează comportamentul cumpărătorului. În esență, măsurile econometrice ne dau următoarele rezultatele și influențează modul în care este perceput diferent produsul într-o țară. Produsul X este diferit în Germania în față de Ungaria. Sunt rezultate și pozitive și negative. De exemplu, cu cât e mai mare diferența în PIB-ul per capita, cu atât e mai mare probabilitatea să găsești diferențe în produse. Cu cât e mai mare diferența în uh, nivelul de preț al grupului de alimente, cu atât e mai mare posibilitatea să identifici diferențele de compoziție. Cu cât e pentru produsele mai complexe, cu cât e, cu, cu atât e mai mare posibilitatea de a găsi uh, o diferență. Cu cât sunt mai puțin complexe produsele, cu atât e mai mică posibilitatea de a găsi diferențe. Sunt concluzii care sunt evidente. Concluziile acestea apar în raport. Raportul este, cum spuneam, preliminar. În general, putem să tragem o concluzie și anume că formarea percepției consumatorului e un proces complex pentru că percepția e un amestec de modul în care percepem calitatea și de efectul psihologic. Am văzut influența factorilor extrinseci, impactul acestei calități duble asupra alegerii poate să fie zero negativă sau, po- sau pozitivă, dar este eterogenă chiar și într-un stat membru motivația acestei diferențieri a produselor este rezultatul strategiei de optimizare a unei firme pentru a-și maximiza profiturilor. Firma se adaptează, adaptează compoziția produsului și oferă o versiune națională sau nu în funcție de condițiile de pe piață. Am văzut asta din teoriile de marketing și ținând cont de capacitatea firmei de a folosi diferențele și separarea între piețele naționale. Asta depinde și de reglementările și de politicile din țara respectivă. Din experimente s-a văzut că uh, această calitate diblă nu are un impact asupra alegerilor consumatorului când nu știu care e țara de destinație, dar există o diferență când știu care este țara de destinație a produsului. Și nu există preferință clară pentru produsele interne sau neinterne online. Pe câtă vreme în experimentul de laborator s-a văzut foarte clar că există o preferință pentru versiunea națională. Estima, estimările empirice, econometrice arată că apariția acestor compoziții diferite provine din factori de cerere și de producție. Și între acești factori există diferențele uh, de PIB pe, per capita, care de fapt are cel mai mare impact asupra efectului produs de calitatea dublă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule Genoveze. Îmi pare rău că nu v-am prezentat. Înțeleg că sunt și colegi de la Comisia Europeană care pot participa în discuții dacă apar întrebări puse de eurodeputați. Deschidem acum dezbaterea noastră și în primul rând vor interveni coordonatorii, dacă doresc să intervină. Văd că domnul Schwab deja dorește să pornească discuția. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, acest studiu este unul foarte interesant. M-aș întoarce la acea imagine din prezentare unde ni s-au arătat motivele pentru diferența între produse. Dacă mi-amintesc bine, al treilea nivel era de 32% din cauza legislației naționale, 28% a fost al doilea motiv și a acest fapt se baza pe condițiile de producție. Deci ne aflăm deja la 60% pentru produsele despre care vorbim, care sunt influențate de acești doi factori. E clar că legislația națională e un factor cheie și în Germania avem o legislație națională care spune că cel puțin 90% în produsele de pește trebuie să fie pește. Dacă în alte state membre nu se întâmplă așa, nu e din cauza variației produselor, ci ține de legislația națională. Mă gândesc că putem să avem asemenea legislație și la nivelul Uniunii Europene. Și dacă statele membre arată cu degetul Uniunea Europeană, e bine, nu e vina ei. Statele membre pot să aibă asemenea legislație. La al doilea motiv, aici cred că trebuie să ne gândim la ceva. Dacă o companie produce în mai multe locuri, pot să intervină astfel de diferențe. Cred că trebuie să ne gândim și la acest fapt. Și Eșantionarea care s-a făcut aici aș avea o întrebare. Acei oameni care nu știau de diferența între produse au ales produsul original și nu cel care fusese produs pentru. Așa că vreau să întreb autorul, autorii studiului cum se explică acest fapt. E o greșeală intelectuală când când cumpă, cumpărătorii cumpă acel produs cu made for, produs pentru sau nu. M-ar interesa. Mulțumesc. Vom grupa întrebările dacă sunteți de acord, doamna Șaranțova. Mulțumesc. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru acest studiu. Pe mine m-a interesat partea din studiu care arăta motivele producătorilor pentru a utiliza asemenea practici. Eu nu cred că e în beneficiul consumatorilor. Dacă consumatorii nu știu că sunt induși în eroare, atunci ei vor continua să accepte asemenea practici. Așa că problema, de exemplu, în Cehia e următoarea. Cehii spun nu, cehii nu știu că există această dublă calitate a produselor, dar acum știu, știu că se întâmplă acest lucru în statul nostru și doresc să fie oprite asemenea practici. De aceea spuneam și ieri președinției croate că trebuie să avansăm. Avem nevoie de acțiuni la nivelul Uniunii Europene, mai departe de ceea ce ține de New Deal și regulile acestea și aș dori să știu cu ce fel de soluții va veni Comisia Europeană. E clar că nu orice cetățean european informat locuiește la graniță și poate să cumpere de altundeva produse mai bune și mai ieftine. De aceea eu cred că avem nevoie de mai multă acțiune la nivelul Uniunii. Și nu e un lucru pe care consumatorii pot să-l rezolve singuri și nu e ceva ce se poate rezolva doar la nivel de state membre. Sper că și Comisia va fi de acord cu evaluarea aceasta mea. Aș dori să mai spun că am fost destul de surprinsă de faptul că am primit primit doar un rezumat al raportului și l-am primit doar în această săptămână. Am auzit că diferitele părți interesate au primit întregul raport. Eu cred că Parlamentul European nu ar trebui să fie tratat astfel. Mulțumesc! Sunt sigur că veți avea, sigură că veți avea reacții la acest ultim comentariu. Doamna Coraia, domnul Coraia. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentarea făcută pe acest subiect important. Cred că e important și să repetăm faptul că această existență a unor produse aparent similare, dar care au o compoziție diferită, e ceva ce afectează întreaga Uniune, nu doar țările din estul Europei. De exemplu, ce a fost interesant. Uh, Ditest, organizație cehă pentru consumatori, batoanele din pește care erau făcute pentru piața estică aveau un conținut mai mic de pește față de produsele făcute pentru Germania. În ultimul mandat parlamentar, dubla calitatea produselor nu se afla pe lista neagră cu practici neechitabile ale comercianților. Așa că, din păcate, iată, această sarcină ne așteaptă pe noi. Vreau să vă reamintesc și de rezultatele studiului precedent care a fost uh, prezentat vara trecută. Diferențe în compoziție, ambalaj identic pentru 9% din produsele testate. Diferențe în compoziție cu, am, cu ambalaje similare, 22% din produsele testate. E clar că avem dovezi clare că există asemenea practici și există un abuz în ceea ce privește încrederea consumatorilor. Apoi, din prezentare, lucru care s-a menționat deja, și anume cum producătorii își explică de ce produc produse de calitate diferită. Uh, în cazul același produs? De deci ce au versiuni diferite ale produselor pentru diferitele țări? Cred că trebuie să fim atenți la cum interpretăm rezultatele. Dacă legislația națională și un lucru care a fost menționat, Germania a fost menționată și cerințele care există acolo în ceea ce privește procentul de carne de pește din produsele din pește, Germania are asemenea cerințe, alte state nu au, așa că e clar că producătorii vor arăta cu degetul acest aceste diferențe existente în reglementările naționale. Cu toate acestea, eu cred că producătorii pur și simplu vor să economisească bani în alte state unde legislația națională nu le cere așa ceva. Așa că totul ține de cum interpretăm noi rezultatele. Cât despre rezultatele acestui studiu, vedem că informațiile, claritate în legătură cu calitatea produselor, toate acestea sunt importante pentru consumatori și trebuie să ne asigurăm că o compoziție diferită este marcată vizibil. Trebuie să consolidăm drepturile pentru informații suficiente, astfel încât consumatorii să decidă dacă cumpără produsul sau nu. De asemenea, trebuie să prevenim orice fel de informații eronate pe ambalaje. Cum ni s-a arătat în prezentare, eticheta eticheta, de exemplu, produs pentru Germania, ar putea să influențeze comportamentul consumatorilor în alte țări și chiar să-i facă să plătească mai mult pentru un asemenea produs, având încredere că vor plăti pentru o calitate crescută. Dar aceștia sunt doar niște pași intermediari. Soluția ideală e una singură și anume să fie interzisă în totalitate această practică. Mulțumesc! Mulțumim și ultimul coordonator, doamna Juro. Doriți să interveniți? Nu? Bine, atunci ne oprim cu prima rundă a întrebărilor și îi dăm cuvântul domnului Genovezi și colegilor săi pentru a ne răspunde. Mulțumesc! o primă rundă de răspunsuri, dar cred că și colegii mei de la DG GRO ar dori să intervină. Da, bună dimineața! Eu sunt de la DG Gro, sunt cumpărătorul studiului, ca să spun așa, proiectul pilot. Fondurile au fost um, administrate de DG Gro și am discutat cu Centrul Comun de Cercetare, am făcut împreună acest studiu. Aș dori să răspund la cele spuse de doamna Caranțova cu privire la studiul care v-a fost transmis textul complet Proiectul de text complet a fost trimis serviciilor interne ale Comisiei și părților interesate care făceau parte din grupul de părți interesate, acel grup care a fost implicat, e implicat în mod oficial, oficial în studiu și i-am rugat să nu îl transmită mai departe, ci doar să facă comentarii, îngrădindu-se în rolul pe care l-au avut în acest proiect. E clar că cineva din grupul de părți interesate a transmis mai departe, mai departe raportul. Suntem nemulțumiți de acest fapt, așa că vom încerca să vedem ce s-a întâmplat și să le fie clar părților interesate că nu acceptăm așa. Nu cred că putem face mult mai multe lucruri. Noi am distribuit textul dar doar pentru comentarii înainte de publicare și distribuire, inclusiv spre Parlament, distribuirea raportului final. Mulțumim, poate pot să adaug și eu ceva în legătură cu acest impact care l-are fabricat pentru Made for. Da, există un impact, am putut să-l constatăm și din teorie știm acest fapt. Este o situație cunoscută și are de-a face cu faptul că se face această asociere cu calitatea. Știu ce s-a spus aici. Când știm că ceva e făcut pentru un anumit stat, atunci și asociez acel stat cu o calitate crescută, voi decide să cumpăr acel produs. Însă nu putem trage o concluzie dacă e mai bun produsul din afară sau cel produs la nivel intern, pentru că și majoritatea oamenilor din uh, experimentul de laborator au ales produsul intern. Așa că nu este foarte clar dacă există într-adevăr un model geografic din această perspectivă. Foarte pe scurt, câteva comentarii care au de-a face cu legislația națională. Există câteva regulamente, au existat niște întrebări care aveau de-a face cu faptul că un motiv pentru care există diferențe în compoziție, un motiv e legislația națională. V-ați bazat pe cifrele pe care le-am avut în prezentare, nu mai știu exact unde, Companiile ne spun că există această diferență și pentru cam 30% dintre produse. Ar putea să fie un motiv, dar pentru această cifră vreau să spun că e cea raportată de companii. Adică ne-am bazat pe explicațiile, răspunsurile pe care ni le-au dat firmele în acest studiu european care a fost făcut și care a fost publicat anul trecut. Ce vreau să spun? nu e dovada supremă că e într-adevăr adevărat, e ceea ce ne spun ei, câteodată pot să fie altfel de motive, motive strategice. Iată ce am vrut să spun. Bine, voi spune că mai am cam 10 persoane pe listă care doresc să vă adreseze întrebări și avem 18 minute la dispoziție. Așa că haideți să ascultăm întâi întrebările, după care ne veți răspunde, dacă sunteți de acord câte un minut pe întrebare. Îmi cer scuze, însă ne presează timpul. Doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Într-un minut e greu să spun, însă aș vrea să subliniez de la bun început că pe mine nu mă mulțumește rezultatul studiului pentru că așa cum ați prezentat dumneavoastră în sinteză evident nu avem tot studiul pare a îndrepta cumva ă, vinovăția spre consumator. Consumatorul a preferat, consumatorul a știut, consumatorul uh, acceptă. Uh, din punctul meu de vedere și uh, mai ales ultima afirmație a noastră că v-ați luat după răspunsurile firmei, studiul nu este relevant. Pentru că trebuie să înțelegem foarte clar inducerea în eroare prin ambalaj și brand este un punct major și pe ăsta nu l am rezolvat. de ce? la modificarea de directivă pe, directive cele patru directive care le am modificat în ultimul, uh, ultima săptămână din mandatul trecut după ce s a recunoscut că există conținut diferit sub aceeași, același ambalaj identic s a pus o virgulă și s a spus că da se acceptă excepții care nu sunt definite și s a lăsat o ușă foarte largă uh, Uh, ca în fiecare țară să găsească uh, excepții. nu sunt de acord cu studiul și eu doresc să continuăm ca și comisie aici pentru a apăra drepturile consumatorului și din punct de vedere al conținutului al prețului corelare preț conținut. mulțumesc. I'm sorry, Mrs. Grappini. Thank, thank you very much for being short. Mulțumim, doamnă Grappini, că v-ați încadrat în timp. Vă mulțumesc. Cred spune doamna Gebhardt, cred că trebuie să reacționez într-un fel, într-un fel asemănător. Mai ales ultimul lucru care ni s-a spus este cel care m-a frapat pe mine, și anume că cifrele nu ar trebui să le luăm chiar așa în serios, pentru că vin de la părțile interesate însele. Așa că eu trebuie să mă întreb de ce s-a mai făcut până la urmă acest studiu. E o nerușinare și trebuie să spun că eu aștept studii care să ne dea cifre pe care noi să ne putem baza și nu ține totul de ce îi place mai mult consumatorului sau nu, dacă îi se pare că are un gust bun sau nu, ci vorbim de inducerea în eroare care există și că există aceste produse cu compoziție diferită vândute sub aceeași etichetă. E o inducere în eroare indiferent că e ceva mai bun sau mai prost sau orice altceva. Despre asta vorbim noi aici și e ceea ce nu putem să acceptăm. Și mă gândesc și aici sunt de acord cu domnul Colaia, asemenea, asemenea practici trebuie să fie interzise și aștept din partea Comisiei Europene să nu, ne, să nu tot răgăneze lucrurile aici, ci să devină activă. Mulțumim, doamna Pincova. Mulțumesc! Cred că voi spune aceleași lucruri ca cele spuse de colegii mei, dar am și un exemplu. Cred că studiul e dezamăgitor în concluziile pe care le trage. Am o întrebare. În rezumatul studiului ni se spune că nu există niciun fel de garanție că atunci când consumatorul are informații în legătură cu ingredientele, va cumpăra un produs bazându-se pe calitate mai degrabă decât pe preferințe. Cred că e o explicație bizară. Așa că aș dori să știu pe ce se bazează acest fapt, pe ce fel de dovezi. Și cred că dacă consumatorii au fost expuși la un o produs de calitate mai proastă, li s-a dezvoltat astfel gustul, nu că au ei o asemenea pe referință. Și eu, ca și colegii mei, consider că noi trebuie să îi protejăm pe consumatori și să nu o luăm într-o asemenea direcție cu dialogul nostru. Mulțumim! Doamna Tot, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Cred că practicile pe care le au marile companii în care vând un produs cu compoziție diferită în același pachet, subminează piața internă și e un afront la adresa consumatorilor. Așa că eu apreciez faptul că trebuie să se facă pași astfel încât să avem o soluție pe această problemă și eu salut evaluarea făcută cu privire la dubla calitatea produselor pe piața unică. Cum spuneam și în noiembrie, o treime din produsele alimentare pe piață în statele membre au o compoziție poziție diferită, deși au un ambalaj similar sau asemănător. Printre aceste produse nu există niciun fel de dovezi că calitatea este aceeași în toate statele membre și că nu există consumatori europeni de a doua mână. De aceea e foarte important ca toți consumatorii să aibă informații clare și exacte cu privire la caracteristicile produselor alimentare. Am o întrebare pentru reprezentanții Comisiei. Cum va arăta controlul calității? Cum își propun să monitorizeze faptul că producătorii de alimente garantează faptul că nu există diferențe în calitatea alimentelor între statele membre? Mulțumim foarte mult! Mulțumim, doamna Tun! Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, am avea nevoie de o discuție îndelungată după ce vom citi acest raport, pentru că, domnule reprezentant al Comisiei, e bine că ați trimis textul în secret în Comisie între părțile interesate, dar poate că ar fi corect să transmiteți textul și legiuitorilor, mai ales că inițiativa este a noastră, vine de la noi. Cred că trebuie să schimbăm modelul de lucru între Comisie și Parlamentul European. Noi nu primim raportul deloc, părțile interesate, din câte am înțeles, au primit raportul deja de multă vreme, cu mult înainte de dezbaterea noastră, noi primim așa un fel de rezumat. Suntem foarte nemulțumiți de acest fapt, trebuie să o recunosc. Și un al doilea lucru pe care l-aș menționa, da, părțile interesate l-au primit cu o lună înainte și înțeleg că sunteți dezamăgiți că textul a fost scurs. Eu vreau să spun că noi nu așteptam o scurgere, ne dorim textul în mod oficial din partea dumneavoastră ca să avem o bună cooperare și să adaug adaug la ce spuneau colegii mei legat de preferințe, gust. Chiar dacă ați făcut această testare pe cetățeni obișnuiți, știm că a în ceea ce privește testul, știm că gustul e ceva foarte specializat. 7 din 30 totuși au dat seama că există o diferență. Iată, un procentaj foarte mare de oameni care simt că au fost uh, induși în eroare și încheie aici. Da, suntem induși în eroare, așa că haideți să intervenim și să oprim asemenea practici. Mulțumim și îmi pare rău că v-am interzis, doamna, v-am uh, întrerupt, doamna Borzan. Uh, o studie a razbila nekoliko uh, mit mitova. Prvi, da je dvostruka kvaliteta proizvoda. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbiți despre faptul că această diferențiere este bazată pe preferințele de gust ale cetățenilor din diferite state membre. Eu sunt convinsă că cetățenii croați nu-și doresc ca copiii lor să mănânce lapte praf mai uh, puțin de calitate, de calitate mai scăzută decât copiii altor cetățeni din alte state membre analiza asta de pe piață pur și simplu nu stă în picioare. Deci, este important să existe o egalitate între consumatori, iar companiile mari care fac profituri pe măsură sunt, se constată că sunt și cele care păcălesc consumatorii cel mai adesea. Deci ne trebuie reguli mai puternice ca să-i putem proteja pe oameni. Doamna Lopez. E, eu... Mulțumesc, doamnă președinte. La fel ca și colegii mei, am citit acest raport, dar situația nu este modificată față de analiza pe care am avut-o data viitoare când am analizat această chestiune la IMCO. Sigur, piața internă este un proiect extrem de important, plin cu una de succes al Uniunii Europene, dar problema asta a produselor alimentare cu calitate dublă nu prea funcționează și mă întreb uh, da, dacă avem aici pe piața internă consumatori de prima clasă și consumatori de clasa a doua, deci încălcăm un principiu al pieței interne. Întrebarea mea e clară. Cum putem armoniza informațiile astfel încât toți consumatorii să fie bine informați? Pentru că vorbim de faptul că unele dintre primele proiecte ale noi comisii este pactul ecologic, care se referă și la consumul ecologic. Cred că e momentul să avem această dezbatere. Cred că e mai mult decât necesar să avem mecanisme care să reglementeze lipsa de egalitate dintre cetățenii din unele țări și cetățenii din alte țări. Deci cum putem armoniza informațiile și cum le putem cere firmelor să producă produse de aceeași calitate în toate țările. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Ștefaneci. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să mă exprim în limba slovacă. Tému dvojakej kvality preberáme, že sa posúva na ďalšiu úroveň, ale som presvedčený. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte importantă această problemă a dublului standard de calitate a produselor alimentare. Trebuie aplicată la nivelul comisiei o metodologie uniformă. Asta e primul lucru și a doua, al doilea lucru este că uh, trebuie colaborat cu statele membre. E adevărat că uneori totul depinde de percepția uh, cetățenilor, dar tocmai de asta trebuie să întărim încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Cetățenii vor să combată fenomenul acesta al dublului standard de calitate. E inacceptabil ca produsele să fie de calitate dublă și de uh, compoziții diferite în funcție de statul membru. Deci trebuie să colaborați cu statele membre și să se înființeze un sistem care să ajute cetățenii să combată această problemă a dublei calități. Conținutul este ceea ce ne interesează. Mulțumesc, domnul Socol. Mulțumesc, domnul președinte. E un subiect uh, care trezește, stârnește patimi și mă bucură că l-am luat în discuție acum, am citit acest studiu și îmi pare rău că Parlamentul European nu l-a primit în timp util. Pentru că e o problemă de care ar trebui discutat între Parlament și Comisie. Cred că ne dorim cu toții să nu existe un standard de duble. Pentru că în felul ăsta piața unică nu mai e piață unică, sunt diferențe. Sigur, Studiile se pot interpreta cum se dorește, dar diferențele există și asta este clar și nu e deloc bine. Poate că aceste diferențe nu sunt bazate exclusiv pe criterii geografice, dar ele există. Mai e o problemă legată de metodologie și despre asta ar trebui să mai discutăm. Aș vrea să spun că uh, consumatorii și comercianții se află pe poziții diferite. Dacă consumatorii trebuie să poarte sarcina probei și să demonstreze diferențele de calitate, nu e bine. Trebuie să existe o legislație care să le permită consumatorilor să-și susțină drepturile. Din păcate, nu e valabil în toate statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc. Bun. Voi da acum cuvântul celor care ne-au prezentat studiul, reprezentanților comisiei. Ne pare rău că mai mult timp nu avem la dispoziție, dar sper să reușiți să răspundeți la cele care v-au fost semnalate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte concis am să-i răspund doamnei Tun. Raportul a fost distribuit nu în mod discriminatoriu, ci doar părților interesate care au făcut parte din proiect, nu acum o lună, ci vinerea trecută cu rugămintea expresă să comenteze pe marginea sa, dar să nu-l dea mai departe. Ne pare foarte rău că a existat o scurgere, nu suntem deloc mulțumiți. Sigur, nu suntem nici poliție, dar am arătat clar, am spus foarte clar uh, părților interesate că nu ne place deloc ce s-a întâmplat. Nu publicăm raportul acesta în spatele Parlamentului, pe la spate, așa, nu. Parlamentul va fi primul informat în momentul în care studiul este definitiv. I would like to, to, uh, to add to this whole issue of... Aș dori să mai adaug ceva. La problema calității aș vrea să revin este foarte clar că în calitate de consumator, indiferent ce cumpărăm, ne dorim să fie de cea mai bună calitate. Când vorbim despre standarde și armonizare, de câte ori e vorba de siguranță alimentară, regulile sunt clare și mm, se pot pune în aplicare, sunt și foarte ușor de pus în aplicare. Trebuie să înțelegem ce înseamnă calitatea alimentară. Nu avem o definiție și vi s-a spus deja lucrul acesta nu știu ce înseamnă pentru mine calitatea produsului alimentar față de ce înseamnă pentru dumneavoastră. Nu se poate pune o etichetă pe asta. acum, e evident că dacă există diferență de compoziție, lucrul acesta trebuie să fie reflectat clar pe etichetă, pe pachet. Dacă într-o țară se cere un conținut de pește mai mare, foarte bine. Nu cred că aici lucrurile sunt uh, așa de complicate sau neclare. Defin, definiția și calitatea alimentelor uh, sunt lucruri diferite pentru fiecare consumator în parte. Mulțumesc. Mai dorește cineva să răspundă? Mai am din sală și alte solicitări de intervenție. Îmi dau seama cât de importantă e această dezbatere. Dumneavoastră mai doriți să interveniți din partea Comisiei? Da, Blanca Rodriguez din partea Comisiei, de la DG Justiție și Consumatori. Vreau să reacționez foarte scurt la câteva remarce formulate de membrii acestei comisii cu privire la necesitatea de a-i proteja pe consumatori. Avem la dispoziție acum un instrument, noua directivă privind modernizarea drepturilor consumatorilor, știu că am purtat în comisia dumneavoastră această discuție, poate pentru unii dintre dumneavoastră nu e suficient, pentru că se preconizează o evaluare de la caz la caz a comercializării produselor și a faptului că se uh, induc în eroare consumatorii. Cred că rezultatele provizorii ale studiului pe care l-am uh, auzit mai devreme confirmă faptul că cea mai bună abordare este abordarea de la caz la caz în cu fiecare autoritate din statele membre pentru că, așa cum au arătat colegii de la JRC, am constatat că atitudinea consumatorilor față de diferențierea produselor, atitudinea aceasta este eterogenă, ca să spunem, să spunem așa, să găsim un termen cât mai rapid pentru a o califica. În directiva pe care veți începe să o transpuneți și să o implementați în curând, dacă acele, se spune că dacă directiva se va dovedi în timp insuficiență, în mai 2024, Comisia o poate revizui și poate să-i adauge și alte instrumente. Există și posibilitatea unei treceri acestor practici de comercializare a produselor prezentate ca identice sau foarte similare, dar diferite de fapt în conținut, în compoziție, pe o listă neagră nevoi clare de informare cu privire la produsele acestea și așa mai departe. Dar în, studi- în baza studiului și a dovezilor de care dispunem, cred că trebuie să menținem deocamdată această directivă privind modernizarea drepturilor consumatorilor cu dispozițiile sale, să-i dăm o șansă, să așteptăm să o, pună, să o transpună și să o pună în aplicare statele membre și mai vedem apoi. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt nevoită să pun capăt acestei ședințe. Bun, moțiune de uh, ordine, doamna Haranțova. Da, voiam să spun un lucru foarte clar Comisiei cu privire la documentul scurs. A, din cel puțin trei grupuri politice de aici v-au arătat că problema nu o reprezintă scurgerea documentului. Problema este că Parlamentul nu l-a primit deloc. Noi trebuie să fim pe picior de egalitate cu alte instituții. Bun, mulțumesc că vom încheia aici acest uh, subiect, vom reveni la el, cu siguranță o vom tot face. Mulțumesc foarte mult Comisie pentru participarea la această dezbatere împreună cu noi și acum voi pune capăt acestui punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, înainte să votăm, ați primit un e-mail prin care ați fost informați că am dorit să, să, luăm, să facem o fotografie cu fiecare membru al acestei comisii. Sper că ați primit acest e-mail. Nu o să dureze mult, o să fie o să dureze doar câteva minute, dar o să vă rog să ieșiți din sală, pentru că trebuie să facem o fotografie de grup. Vă rog să ieșiți și veți primi îndrumări în legătură cu dispunerea și cum să facem fotografia aceea de grup. Apoi ne întoarcem. Dear, dear members, Stimați colegi, Still, before we go to the vote, some announcements. As you probably know. Dragi colegi, am un anunț de formulat. Comisia noastră sărbătorește anul acesta 15 ani de existență și avem un membru al comisiei noastre care a făcut parte din comisia noastră de la bun început. E vorba de doamna Gebhardt, care de 15 ani este în comisia asta, dar nu doar doamna Gebhardt, ci și domnul Schwab. Îmi cer scuze, Andreas. Avem doi membri de la bun început. Pentru că am făcut fotografia de grup uh, cu ocazia acestei aniversări Doamna Gephardt a cerut cuvântul pentru două minute. Vă rog. Äh, Mulțumesc sunt dintre aceia care au fost încă de la început în această comisie, când s-a schimbat regulamentul de procedură al Parlamentului, acum 16 ani, și de atunci m-am asigurat că într-adevăr se va înființa această comisie. Spuneam că e foarte important, tocmai pe acest subiect legat de piața unică și consumator. Cele două subiecte trebuie aduse la o la, o, la alta, pentru că vorbim de viața cetățenilor noștri. Și mă bucur că am reușit reușit în acești ani să avem atât de mult succes și că am reușit să facem foarte multe pentru cetățenii europeni. E un lucru pozitiv, bun pentru cetățenii europeni. E comisia care a făcut legislația cea mai importantă care afectează cel mai mult viața cetățenilor și de aceea e important. Avem această piață unică și cu siguranță vom reuși să facem lucruri bune și cu dublu standard de calitate a produselor, sunt sigură. Domnul Schwab, doreți să adăugați ceva? Nu. Bine, mulțumesc. Nu mai este nimeni care e în comisia noastră de 15 ani de care să fie uitat între timp? Domnul Manders? Vă rog. Și eu am făcut parte din această comisie de acum 15 ani, dar nu asta contează. Voiam să spun că competențele comisiei acesteia s-au redus foarte mult și ar trebui să ne luptăm pentru a da mai multă importanță comisiei noastre, așa cum uh, au făcut-o Andreas și Evelin, să ne luptăm pentru drepturile consumatorilor și pentru piața internă, pentru că e o șansă ratată dacă nu ne recapătăm competențele pierdute. Mulțumesc foarte mult și cu aceste cuvinte punem punct acestui punct, de pe, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la vot. Avem un vot cu privire la procesele decizionale automate, protecția de, dreptului de liberă circulație a bunurilor și serviciilor, mai întâi adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Vă rog să vă pregătiți și acum deschid votul. Toată lumea a votat, închid votul. 42 de voturi exprimate, toate pentru, deci unanimitate, mulțumesc. Al doilea vot se referă la adoptarea moțiunii pentru rezoluție. Deschid votul. Am închis votul. Bun. 4, 4 abțineri, 39 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, deci se adoptă și aici. Mulțumesc foarte mult. Următorul vot se referă la politica de concurență raport anual. Votăm un paragraf separat. Primul vot Deci, votăm pe marginea amendamentului. It's like a split vote, sorry, colleague. So the first vote... Deci, e vot pe părți. Primul vot se referă la textul inițial. Am deschis votul. Am închis votul. 42 de voturi exprimate, 38 de voturi pentru, 4 împotrivă. Vă mulțumesc. Următorul vot pe marginea adăugirii cuvintelor uh, pentru uh, mai multă concurență pe piața unică. Am deschis votul. Am închis votul. 22 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă. Mulțumesc, se adoptă. Și acum votăm pe marginea paragrafului 5 în legătură cu eliminarea acestui alineat. Am deschis votul. Am închis votul. Nu se adoptă acest amendament, deci nu s-a acceptat eliminarea acestui alineat, el va rămâne în text. Acum, alineatul 11, uh, vot pe părți, primul, prima parte, Open Data and, datele deschise și am deschis votul. Am închis votul. 29 de voturi pentru, 11 împotrivă, 3 abțineri. Partea a doua, cuvintele Open Data and. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 26 de voturi pentru, 12 împotrivă, 4 abțineri și votăm acum pe marginea avizului cu amendamentele prezentate. Am deschis votul. Am închis votul. 23 de voturi pentru, 20 împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, dragi colegi. Cu acestea punem capăt punctului privitor la vot. Vom rediscuta, vom discuta din nou despre procesul acesta, după cum am anunțat. Bien, chers collègues. Stimați colegi, stimați, revenim la discuția noastră. Voi vorbi în limba franceză, deci vă rog să vă puneți căștile. Ultimul punct din ordinea de zi pentru comisia noastră astăzi este discuția privind uh, amendarea proiectului de aviz a colegii Ana Cavazzini privind aprobarea, omologarea de tip uh, a autovehicolelor pe marginea acestui text, Comisia ENVI este comisia uh, pe fond. Vă reamintesc că, de fapt, comisia IMCO are competență exclusivă după regula 57 a, pentru toate elementele care se referă la accesul vehiculelor privind mentenanța și reparațiile conform cu ce s-a aprobat între președinții celor două comisii. Și acum îi dau cuvântul colegei noastre, doamna Ana Cavazzini. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru amendamentele înaintate. În ce privește unele dintre amendamente, sunt uh, foarte uh, impresionată, sunt chestiuni de competență, unele le-am acceptat, altele nu. Poziția verzilor este importantă, factorii de conformitate, spun ei, nu sunt necesari cu toții pentru că vrem ca aceste autovehicule să se conformeze cu Euro 6, emisii Euro 6. Și a, uh, am retras aceste amendamente, iar în spiritul cooperării am făcut același lucru, iar în ce privește amendamentele celorlalte grupuri, sunt amendamente bune înaintate, unele pot fi susținute, mai ales dacă vorbim de accesul nediscriminatoriu la informațiile privind reparațiile și mentenanța și impactul Dieselgate asupra consumatorului, impactul asupra consumatorului și operatorilor când se redactează acte delegate. Iar în ce privește amendamentele GUE, uh, pentru a elimina articolul 8, amendamentul 14 și 17, poziția noastră este să menținem aceste prevederi pentru a evita uh, niște goluri în legislație până când se aplică omologarea de tip. E mai bine să menținem aceste alineate și am o întrebare privind amendamentul 19 înaintat de doamna Grapini, uh, pentru a muta data de la 3 la 5 zile ca urmare a publicării în jurnalul oficial, în monitor oficial și vreau să știu care este motivul acestui amendament. Nu mi-a fost foarte clar de ce a fost înaintat uh, acest amendament. Cum procedăm în continuare? Nu vrem să facem compromisuri pentru că ele pot fi votate, amendamentele pot fi votate și e nu e nevoie de o altă reuniune tehnică, așa că vă propun să eliminăm reuniunea tehnică care are loc pe 17 februarie, să trecem direct la vot. Mulțumesc pentru aceste elemente. O să dau cuvântul acum diferiților raportori din umbră. Doamna Tun are cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem uh, observații de făcut pentru că a fost foarte bine pregătită uh, a fost foarte pregătit avizul de comisia responsabilă, deci după părerea noastră suntem de acord cu ce a fost prezentat. Mulțumesc, doamna Tun. Doamna Benova, dacă este aici. Doamna Grapini, imediat. Mult, uh, Permiteți-mi să o scuz pe Monica Benova, colega noastră, raportorul din umbră, pentru că nu a putut să fie aici și uh, mi-a însărcinat uh, să o înlocuiesc, m-a rugat să o înlocuiesc. Voi fi foarte succintă, pentru că nu sunt prea multe lucruri de spus în această etapă. Este păcat că Uniunea Europeană a făcut atât de puțin pași pentru a proteja consumatorii se leagă și cu subiectul dinainte și pentru a promova dreptul de a prezenta informații exacte și de a menține legi și standarde ridicate. Pe scurt, industria auto, de fapt, a indus în eroare un număr incredibil de oameni din Uniunea Europeană, să vorbim despre unul dintre cele mai mari scandaluri din Uniune, se estimează că aproape 50 de milioane de mașini sunt afectate. În opinia raportorului nostru din umbră, automobilele ar trebui reparate în conformitate cu ceea ce a fost declarat ca specificat reparație tehnică a mașinilor în cauză. Cel mai mic efort ar trebui să includă primele de conversie sau instalarea hardware-ului relevant care ar aduce conformitatea mașinilor afectate. Industria a declarat că mașinile relevante au anumite specificații tehnice care erau complet diferite în ceea ce privește specificațiile reale ale mașinii și de fapt au indus în eroare consumatorii. Dragi colegi, în concluzie, Uh, ar trebui să lucrăm în Comisia imco și să ne concentrăm pe restabilirea încrederii consumatorilor noștri și pe cea mai importantă muncă pentru îmbunătățirea vieții lor. Acesta este numele Comisiei Protecția Consumatorilor acesta este numele comisiei. Nu avem menirea de a i proteja pe cei care încalcă legile. Prin urmare, am depus amendamente în spiritul celor spuse și vom susține acele amendamente care îmbunătățesc protecția consumatorului. înțelegem că dosarul are o natură foarte tehnică cu toate acestea nu este posibil să ignorăm natura politică și amploarea problemei. aș dori să i mulțumesc raportoarei ana cavazzini și să cred că vom ajunge la compromisuri bune. și o să explic și amendamentul meu pentru că a pus întrebare raportoarea pentru că nu este specificat dacă sunt zile lucrătoare sau nu am spus că trei zile este foarte scurt, pentru că poate să pice sâmbătă, duminică și să fie doar o zi la mijloc. De aceea am cerut cinci zile, uh, uh, doar uh, dacă putem să specificăm atunci că sunt zile lucrătoare. Pentru că nu aș vrea să fie un impediment și să fie o scuză că nu a fost timp să se înregistreze, să se transmită informații. Acesta a fost argumentul meu venind din lumea industriei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grapini, pentru cele spuse. Îi las cuvântul doamnei Dita Șaranțova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim raportoare pentru activitatea aceasta. Voi fi foarte succintă. Multe amendamente sunt acceptabile în ce privește conținutul și sunt de acord personal cu multe dintre ele. Acestea fiind spuse, grupul nostru consideră că propunerea originală a Comisiei era acceptabilă pentru noi și respecta acordul politic al Parlamentului. Iată de ce grupul meu n-a înaintat niciun fel de amendamente și de aceea grupul meu va trebui să hotărască ce amendamente putem susține, dacă putem susține vreunul. Vreau să spun foarte clar că un vot împotriva unui amendament nu trebuie înțeles ca o respectare o respingere a problemei ridicate în amendament, ci ca un, o dorință de a vedea acest regulament uh, modificat și adaptat cât mai repede cu potință declarațiile politice din uh, diversele considerente ar trebui să fie limitate pentru că nu se leagă direct de conținutul acestui uh, act legislativ. Cred că vom putea, sper să vă putem vota foarte repede pe marginea acestui text în comisie. Mulțumesc, doamna Juron. Vreți să spuneți ceva? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, am înțeles și am auzit argumentele dumneavoastră. Dezbatem aici uh, mașinile diesel nu vreau să-i penalizăm pe proprietarii care au asemenea mașini. Am citit amendamentele dumneavoastră, sunt de acord cu toate și sunt multe puncte scoase în evidență, suntem de acord cu ele. Suntem de acord că Volkswagen, uh, Volkswagen a aruncat o bănuială asupra tuturor uh, mașinilor. S-au pierdut milioane de euro în momentul în care au fost revândute aceste vehicule. Plus faptul că sunt interzise de acum încolo și nu mai au dreptul să circule. Fiecare orar, oraș face acest lucru cu viniete la, la Bruxelles, la, la Strasbourg, la Paris, în Germania, la Berlin vrea ca informația să fie accesibilă pe toat, pentru toată piața, și consumatori și producători. E ca în domeniul medical, anumiți medici știu că spun că pacientul nu trebuie să aibă acces la dosar. Noi considerăm că pacienții sunt adulți și proprietarii de mașini sunt adulți și trebuie să aibă dreptul să aibă acces la dosarul de mentenanță al uh, mașinilor. Iată, aici dorim să lucrăm în continuare. Acestea sunt punctele care ne interesează. Doamna Juron, domnul Tojarski pentru ECR. Voi vorbi în limba maternă. Mulțumesc foarte mult. Cred că nu trebuie să facem o dezbatere prea largă. Sunt de acord cu cele spuse și este foarte important ca utilizatorul acestor mașini să aibă foarte clar, o imagine foarte clar despre aspectele tehnice și întreținerea, mentenanța acestei mașini. E foarte important să aibă cât mai multe informații cu putință și sunt de acord că rezultatele de la testele de laborator trebuie utilizate cât mai bine cu putință, pentru că astfel, alt, altfel se pot crea confuzii. Și cred că aici poziția noastră este foarte clară. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Dacă nu sunt alte intervenții, văd că nu mai. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. N-am nimic de adăugat. Aștept cu încredere votul. Mulțumesc. Bun, foarte bine. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Vreau să vă reamintesc că pentru amendamente votul va avea loc pe 18 februarie la următoarea noastră ședință a comisiei noastre, deci uh, ședința noastră începe pe 17 februarie Vreau să-i salut, uh, salut pe colegii britanici care nu vor mai fi parte din această comisie data viitoare. Nu, mai, nu vor mai fi cu noi și vrem să le adresăm și lor câteva gânduri. Mulțumesc!